cel puțin 40 de membri nu depun o moțiune uh, prin care să ceară aprobarea acestuia prin vot, atunci vor fi considerate aprobate în mod tacit. Acestea erau anunțurile pe care am dorit să le fac și acum vă propun să trecem la ordinea de zi. Această ordine de zi, acest proiect de ordine de zi a fost aprobat de către conferința președinților pe 9 septembrie conform articolului 137 din regulamentul de procedură. Aveți acest proiect de ordine de zi în fața dumneavoastră. Așa cum știți, avem uh, uh, o activitate importantă uh, această săptămână. Săptămâna trecută au fost audieri pentru comisar și săptămâna aceasta vom vota